privire la propunerea de rezoluție referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind aplicarea acordului cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc, încheiat între HOSPEM și EPSU. Primul vorbitor, Lizlin. Mulțumesc. Am uh, fugit pe scări. Există un milion de răni provocate de obiecte ascuțite care ar putea fi prevenite în Uniunea Europeană în mediul spitalicesc. Persoanele astfel rănite și familiile, familiile lor petrec luni întregi de neliniște înainte de a afla dacă au uh, contractat o boală cu transmitere hematogenă precum SIDA, HIV. Îmi cer scuze, sunt puțin gâfâită pentru că am fugit. Aș dori să mă îmi permiteți să îmi uh, regăsesc calmul înainte să reintervin. Deci, riscul infecției uh, după un astfel de accident este foarte mare. Conform experților, șansele de infecție este 1 din 3 pentru hepatita B, 1 din 30 pentru hepatita C, 1 din 300 pentru HIV-SIDA. Să luăm cazul lui Judith Julie Young. A fost o asistentă care a murit în 2008 la șapte ani după ce a contractat SIDA, după ce a luat sânge de la un pacient infectat într-un spital. Ea a alunecat uh, după ce a luat proba de sânge și astfel s-a înțepat cu acul. E vorba de Uh, un, un alt pacient s-a înțepat uh, cu uh, acul uh, de la o persoană care avusese hepatita B, C, HIV și SIDA vă dați seama uh, cât de îngrijorată a fost această femeie când uh, s-a înțepat cu acul. Această uh, asistentă medicală și uh, familia ei au făcut o campanie foarte puternică pe această temă. În 2004 am vizitat un spital din circumscripția mea și uh, de asemenea, în 1 decembrie din același an, uh, cu ocazia zilei pentru HIV-SIDA am uh, uh, avut o, o discuție cu Stephen Hughes aici la Parlamentul European. Asistenții medicali, personalul medical au venit la Parlamentul European și ne-au cerut, uh, uh, ne-au solicitat ajutorul și nu aveam cum să nu fim mișcați de uh, tragedia lor. În 2006 a fost adoptată rezoluția Parlamentului European uh, vizând protecția personajului medical de boli hematogene provocate de uh, înțepătura cu obiecte ascuțite în spitale. Noi propuneam amendarea uh, directivei Uh, cu privire la infecția cu agenți biologici. Această propunere nu a fost uh, încununată de succes, dar uh, Steven Hughes împreună cu mine nu am abandonat. Am scris foarte multe rapoarte, am scris rezoluții, am solicitat acțiuni concrete, am vorbit la plenară cam de 12 ori și am solicitat ajutorul colegilor din Parlament. În 2008, comisarul Spidla mi-a spus că era în pregătire o propunere din partea Comisiei și că vom reuși. Însă, această propunere a fost blocată în ultimul moment pentru că partenerii sociali, ni s-a spus, încearcă să găsească un acord spre uh, frustrarea noastră. Un acord cuprinzător privind cerințele minime a fost uh, în sfârșit încheiat în uh, vara lui 2009. Um, rezoluția mea sprijină acest acord. Consiliul trebuie să adopte acest acord cât de repede pentru ca Comisia să pună în aplicare fără întârziere. Personalul medical din Europa depinde de noi. Lucrătorii noștri din sectorul medical nu pot să uh, aștepte și nu uh, mai putem permite ca ei să fie confruntați cu pericol. Uh, e momentul să luăm acțiuni concrete. Mulțumesc. Domnul Hughes are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Cred că atunci când e vorba de sănătate și siguranță, trebuie să lăsați raportorii să ajungă la locurile lor, să nu trebuie să alerge la locurile lor. Este un act legislativ important și aș vrea să vă spun în ce cadru se înscrie. A trecut șase ani de la prima ședință pe care am avut-o, despre care a vorbit colega mea. Mă bucur că domnul comisar Andor se află printre noi astăzi, dar e păcat că domnul comisar Spidla nu este printre noi. L-am criticat de multe ori în acest Parlament, dar am fi putut să îl felicităm în această dimineață pentru că în sfârșit a avut inițiativa de a face această propunere privind uh, rănile cauzate de ace și instrumente ascuțite. Cei din serviciile sale uh, i-au spus să nu acționeze că directiva din 2000 privind protecția lucrătorilor de pe urma riscurilor, de pe urma expunerii la agenți uh, biologici, uh, precum și evaluările de risc din, direct, din directiva cadru din 89 erau suficiente pentru a preveni aceste răni. Dar până la urmă i-am convins că cu un milion de astfel de răni pe an este evident că ceva nu funcționează și că avem nevoie de legislație specifică pe această temă așa cum există în Statele Unite și în alte părți, unde funcționează bine. Domnul comisar până la urmă a fost de acord și în 2008 uh, s-a modificat directiva din 2000, s-a făcut o propunere de modificare, dar apoi uh, sindicatele din domeniul uh, serviciilor publice au dorit un acord. Mă bucur de asta, este un acord bun, dar este oarecum ambigu și de aceea am depus un amendament uh, care, la care, cu, cu care Comisia pentru Ocupare este de acord, cerând Comisiei uh, o coordonare a aplicării directivei pentru că ea să fie transpusă în mod uniform în, state, în toate statele membre. Deci sprijinim uh, Propunerea de directivă a Comisiei și înțelegem că acordul partenerilor, cu partenerii sociali nu poate fi modificat, nu putem modifica nici noi, nici Consiliul, dar partea cea mai importantă a acordului, clauza 6, care acoperă eliminarea, prevenirea și protecția, din păcate, este parțial ambigu în legătură cu evaluarea de risc și anume de ce elemente este necesar, ce elemente trebuie aplicate um, de agenți pentru a preveni acest risc Problema este aplicarea directivei, de aceea cerem comisii linii directoare de aplicare pentru a ajuta pe angajatori să înțeleagă riscurile și care sunt măsurile de prevenție pentru a asigura aplicarea directivei în toate cazurile. Rănile um, prin înțepare cu ace sunt uh, uh, rănile cele mai, uh, care apar cele mai frecvent în uh, lumea spitalicească și pot duce la uh, o infectare gravă a persoanei respective pentru că acul este rezervor de um, sânge și alte lichide corporale. Um, lucrătorii din domeniu trebuie mai bine formați și trebuie folosite um, echipamente cu, cu mecanisme de protecție pentru deja de aceste răni. E nevoie de toate acestea, e nevoie de, nu doar de una sau două măsuri. Dacă și dacă reușim să um, prevenim uh, aceste răni, impactul uh, actului legislativ uh, va fi suficient. Domnul președinte îl roagă pe vorbitor să vorbească mai rar. În țările în care există legislație eficiente, cum sunt uh, Statele Unite, Canada și anumite părți ale Spaniei, este evident că trebuie aplicate aceste elemente pentru a preveni rănile cauzate de ACE. Nu este o coincidență acest lucru. Iată care este ambiguitatea din clauza 6 pe care dorim să o depășim prin publicarea liniilor uh, directoare de aplicare să nu uităm traumele cu care se confruntă cei care sunt, se înțeapă cu aceste ace. M-am întâlnit cu persoane care au uh, suferit de pe urma acestor uh, înțepături și doresc uh, să spun că ei sunt șocați. Am cunoscut un doctor care um, nu a mai practicat medicina după ce s-a înțepat cu un ac, o altă persoană care a avut SIDA după ce s-a înțepat cu un ac, alții care până la urmă nu au fost infectați, dar n-au vorbit despre lunile de incertitudine. M-am întâlnit de asemenea cu gunoieri uh, și persoane care lucrau în penitenciare care s-au înțepat cu ace. Ei nu sunt aplicați de acord, ne put, trebuie să ne gândim la ei pe viitor, dar este totuși un acord bun și trebuie să ne asigurăm de aplicarea sa uniformă întreaga Uniune Europeană și sperăm că astfel vom reuși să reducem numărul acestor răni cu ace de la un, milion, la un milion pe an. Mulțumesc! Vă mulțumim, urez bun venit domnului comisar Andor, căruia îi dau cuvântul. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor, stimați membri ai Camerei. Vreau să mulțumesc celor din Parlament care s-au implicat în aceste chestiuni, mai ales doamnei Lin pentru munca sa excelentă în care a reunit uh, rezoluția Parlamentului cu propunerea Comisiei și pentru toate eforturile pe care le-a depus în ultimii ani pentru a îmbunătăți siguranța la locuri de muncă a lucrătorilor din sectorul spitalice spitalicesc și din serviciile medicale. Înțeleg că aceasta este o preocupare a Parlamentului de multă vreme. Există o rezoluție a Parlamentului din 24 februarie 2005 în vederea promovării siguranței și sănătății la locuri de muncă, care a modificat o directivă și anume directiva cu privire la agenții biologici. Din nou, în iulie 2006, Parlamentul a adoptat o rezoluție solicitând Comisiei să depună o propunere pentru o directivă care să modifice directiva mai jos menționată. În ca răspuns, Comisia a inițiat o consultare în două faze a partenerilor sociali europeni în conformitate cu tratatul. Ca răspuns la această consultare, două organizații ale partenerilor sociali din sectorul spitalicesc și uh, cel al serviciilor medicale, Asociația Angajatorilor din sectorul spitalicesc și al sănătății și Federația Sindicatelor din serviciile publice, au negociat un acord cadru în iulie 2009. După cum știți, propunerea Comisiei vizează implementarea acestui acord. Doamne președinte, doamne raportor, stimați eurodeputați, știm cu toții că rănile cauzate de ace și alte instrumente ascuțite sunt cele mai uh, întâlnite și cele mai grave riscuri pe care, la care sunt supuși uh, lucrătorii din aceste sectoare în Europa, mai ales cei de la uh, îngrijiri intensive, cei care uh, lucrează în sălile de operații și mă bucur foarte mult că rezoluția dumneavoastră recunoaște faptul că propunerea Comisiei include principalele element, elemente din rezoluția Parlamentului din iulie 2006. Într-adevăr, Comisia a dorit să includă aceste puncte în acord. Sunt de acord de asemenea cu dumneavoastră că intrarea în vigoare a acestui acord va reprezenta o contribuție importantă la protecția lucrătorilor din sectorul spitalicesc și din cel al serviciilor medicale, și sperăm cu adoptarea viitoare a Consiliului a directivei care se propune, lucrătorii din aceste sectoare vor beneficia de o abordare integrată care se uh, să includă politici de prevenirea riscurilor, de uh, estimarea riscurilor, de sensibilizare opiniei publice și a celor implicați și așa mai departe. Astfel de măsuri care sunt de asemenea cerințe minime sunt nu doar salutare, ci absolut necesare. Domnule președinte, doamnă raportor, stimați eurodeputați, dați-mi voie să închei mulțumindu-vă încă o dată pentru că susțineți propunerea Comisiei, pe care sper că și Consiliul o va adopta în curând. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Baldasare, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum s-a spus deja, rănile provocate de ACE și alte instrumente ascuțite sunt unul dintre riscurile cele mai frecvente cu care se confruntă personalul din domeniul sanitar în Europa și de aceea reprezintă o problemă gravă pentru sănătate și pentru societate în general. Actuala propunere a Comisiei are obiectivul de a permite Consiliului să aplice acordul cadru semnat de Asociația Angajatorilor din sectorul specialicesc și Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice. Acordul are obiectivul major de a asigura o protecție sporită lucrătorilor din domeniu de riscurile de răni provocate uh, de instrumentele care taie sau ascuțite din uh, domeniul spitalicesc. Acest uh, act legislativ reprezintă un, pact, un pas înainte important pentru o mai bună securitate în acest sector și, după cum suntem cu toții de acord, consecințele acestor răni pot să fie foarte grave și să ducă la difuz, difuzarea unor boli ca hepatita virală sau SIDA. Doresc să subliniez importanța unei abordări integrate și realiste a acestei probleme. Consider că este important uh, ca obligațiile administrative, financiare și juridice care derivă din acest acord să nu fie excesive și trebuie să se permită totuși dezvoltarea IMM-urilor din uh, domeniul sanitar, care altfel ar risca să se confrunte cu dificultăți majore pentru a uh, respecta termenii acordului. Apare de asemenea posibilitatea pentru statele membre prevăzută și dorită chiar să adopte dispoziții și măsuri, măsuri mai eficiente decât cele din acord pentru a-i proteja pe lucrătorii din sectorul spitalicesc. De asemenea, se cere comisiei să um, fie foarte atentă în legătură cu modul în care se aplică acest acord și să informeze Parlamentul în mod regulat în legătură cu această aplicare pentru a garanta o monitorizare suficientă a acordului și să evite și să evalueze necesitatea unor rectificări ulterioare. Mulțumesc. Cas. Mulțumesc, doamna Cercas, patru minute. Domnul Cercas, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să încep prin a mulțumi raportorului, doamna Lin, pentru munca excelentă pe care a depus-o și aș dori să mulțumesc și Comisiei pentru felul în care a reușit să concilieze toate aceste puncte de vedere diferite. Uh, aș dori să-l felicit și pe domnul comisar Andor. E a doua zi de lucru pentru dumneavoastră și cred că e un uh, bun punct de plecare pentru portofoliul dumneavoastră, pentru că e vorba de o a doua directivă care a fost supusă atenției Uh, Parlamentului European în legătură cu microfinanțarea și veți avea onoarea în câteva zile să reușiți să tratați toate aceste uh, posibilități care ne permit să îi uh, satisfacem pe cetățenii europeni. Nu o să irosesc prea mult timp, aș dori să vă spun că acest acord, acord cadru pe care îl discutăm este un instrument foarte bun pentru actorii din uh, spi, uh, uh mediul spitalicesc. S-a spus, uh, sunt uh, un uh, milion de răni anual și riscurile pentru sănătate sunt uh, foarte grave. Ei pot uh, să se îmbolnăvească de hepatita B, C, uh, SIDA, dar nu numai personalul medical, sunt implicați uh, și familiile lor și anturajul și deci milioane de cetățeni europeni vor fi afectați de acest acord cadru. Am început în urmă cu câțiva ani, am bătut pe la toate uștile, la Consiliu și la Comisie, cred că trebuie să-l felicităm și pe domnul Hughes, care a parcurs un drum foarte anevoios și foarte lung. Poate vă pot explica de ce socialiștii se bucură foarte mult de uh, acest uh, succes. Pentru noi e o zi mare din una sau două motive. În primul rând trebuie să uh, subliniem cât de importantă este sănătatea la locul de muncă. Trebuie să creăm un uh, mediu de lucru cât mai uh, sănătos pentru toată lumea, important pentru lucrători, pentru familiilor și pentru cetățenii uh, noștri în general. Pe plan uman am, s-au spus deja care sunt implicațiile acestor răni și ce înseamnă pentru familiile lor și pentru persoanele afectate, dar și pe plan economic implicațiile sunt foarte importante. Sunt studii economice publicate recent argument conform cărora, de exemplu, în Australia, uh, accidentele la locul de muncă Uh, fac ca șase puncte de PIB să se piardă. Deci iată care este costul lipsei de sănătate și de siguranță la locul de muncă. Deci sigur, pe plan uman, costurile sunt foarte mari, sunt și uh, costuri economice, dar și în ce privește civilizația. Apoi, în al doilea rând, un alt aspect important, uh, în ce privește prevenirea acestor răni, trebuie să încercăm să prevenim toate aceste răni. Sigur că prevenirea este un proces foarte complex, este vorba de informare, de pregătire și uh, supervizare a acestor activități. În al treilea rând, cred că este foarte important să vorbim de cât de importantă este prezența interlocutorilor, partenerilor sociali, a sindicatelor, uh, Uh, și asociațiilor, pentru că fără ei nu vom putea obține un acord cadru și deci nu vom obține prevenirea atât de necesară. Uh, s-a spus că costurile pentru societate sunt imense, dar haideți să nu uităm și uh, cât de avantajoasă este prezența actorilor sociali, pentru că este adesea criticată în procesul politic. Apoi, sigur că e important și rolul Parlamentului European, pentru că Parlamentul European trebuie să-și apere poziția în fața opiniei publice și a instituțiilor uh, societății civile. Fără partenerii sociali nu vom putea obține acest uh, acord cadru. Uh, aș dori să Mulțumesc președinției suedeze care a făcut foarte mult în acest sens și sper că și președinția spaniolă va da dovadă de cooperare. Mulțumesc, doamna Lina, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt așa de grăbită ca de început. Uh, nu voiam să folosesc din timpul de vorbire al grupului meu, dar se pare că în cazul unei rezoluții a trebuit totuși să solicit luarea cuvântului în mod separat. Acest lucru îmi dă posibilitatea de a mulțumi tuturor raportorilor din umbră, cărora nu le-am mulțumit mai devreme. De asemenea, doresc încă o dată să-i mulțumesc lui Stephen Hughes pentru că el a fost cel care împreună cu mine în 2004 am făcut vizite la spital împreună cu John Bowes, care era conservator, uh, eurodeputat conservator. Noi am fost uh, la spital pentru a vedea ce se întâmplă la fața locului și cred că acest lucru a fost foarte important. Pentru că lucrând aici trebuie să ne motiveze nevoile oamenilor obișnuiți, oamenilor din afara Parlamentului European. Așadar am mers și am vorbit cu medicii, cu uh, infirmierele, cu lucrătorii de acolo și am luat în considerare nevoile lor. Steven s-a referit la orientările de punere în aplicare și aș dori să știu dacă știți într-adevăr dacă Comisia dorește să propună niște orientări uh, de punere în aplicare. Cred că este foarte important să avem astfel de orientări. De asemenea, mă întrebam dacă știți care este calendarul pe care îl vizează Consiliul, pentru că acest lucru este foarte important. E foarte important să avem un calendar foarte accelerat pentru că lucrătorii din uh, aceste sectoare suferă de atât de mult timp și nu mai dorim să existe răni cauzate de ace sau de obiecte ascuțite um, care nu sunt absolut deloc uh, um, um dorite și au fost mult prea multe în anii trecuți. Lucrătorii din aceste domenii sunt protejați prin aceste instrumente, dar aș dori ca protecția să se extindă și asupra altor sectoare, ca de exemplu o, um, cei care lucrează în închisori. Ar trebui să fie și ei protejați. Unul dintre elementele cheie aici este Uh, utilizarea acelor care să aibă dispozitive de protecție și cred că este foarte important ca lucrătorii din domeniul sanitar să nu fie supuși uh, pericolului unor astfel de răniri pe viitor. Mulțumesc. Domnul Lambert, trei minute. I too would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc lui Stephen Hughes și lui Les Lane pentru acest uh, rezoluție și pentru faptul că, ați acționat, că au acționat, chiar dacă ar fi fost bine să acționăm mai repede. În Statele Unite astfel de legislație există din 2001, precum și în unele părți ale Uniunii Europene. Deci, în sfârșit acționăm, dar mulți au fost deja afectați de aceste răni. Uh, în ciuda riscurilor s-a vorbit despre acestea. Conform OMS, um, 90, din 90% din expunerile la aceste riscuri în lumea în curs de dezvoltare, în, în timp ce în Statele Unite și în Uniunea Europeană s-au raportat 19% din astfel de cazuri. Știți foarte bine că unele astfel de răni nu sunt anunțate, nu, nu se regăsesc în rapoarte se pare că e vorba de 40 până la 75% astfel de răni. Cred că trebuie să ne întrebăm de ce nu se regăsesc aceste răni în rapoarte. Poate pentru că unii nu înțeleg riscurile, poate pentru că se tem de consecințe dacă spun că au suferit o astfel de rană, poate chiar pentru locul de muncă. În unele locuri, chiar dacă uh, Um, lucrătorii din domeniu uh, spun că s-au rănit astfel, nu se întâmplă nimic, nu se face nimic, uh, nu sunt sprijiniți uh, nici măcar din punct de vedere medical, dar mite din punct de vedere psihologic sau pentru a li se găsi un alt loc de muncă dacă sunt infectați cu SIDA, de exemplu. Și riscul de, pentru alți pacienți rămâne. Lucrătorii din domeniul sănătății care nu lucrează în spitale um, au riscul cel mai mare de a nu se întâlni cu o reacție corespunzătoare a angajatorilor. Ne bucurăm uh, că acordul acoperă și uh, pe cei care se formează în domeniu, precum și uh, subcontractanții, de exemplu, femeile de serviciu, cei care fac curățenie în spitale, dar încă nu acoperă alte profesii, alte profesii care se confruntă cu aceste riscuri. Dar informarea este foarte importantă, formarea obligatorie și sper că statele membre vor lua această formare în mod eh, serios și um, reformarea celor um, care se alătură ulterior structurilor și lipsește formarea chiar dacă există politici și structuri în acest sens. Uh, S-au vorbit despre costuri. Se estimează că formarea și măsurile de prevenire, inclusiv echipamentele mai sigure, reprezintă cam o treime din costurile mm, cauzate de tratarea bolilor de pe urma acestor răni cu obiecte ascuțite. Deci, atât e vorba de economie, un lucru important și pentru persoanele vizate, cât și pentru um, angajatori care riscă să fie urmăriți în justiție dacă nu fac ce trebuie pentru a preveni aceste răni. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Vlasac acum. Eh, vážené dámy, vážení pánové, dohoda o prevenci poranění ostrými předměty je historicky první. Domnule președinte, dragi colegi, acordul cadru privind prevenirea rănilor cauzate de arce și de uh, obiecte ascuțite în sectorul uh, sanitar este primul de acest tip încheiat în Uniunea Europeană. Și este într-adevăr impresionant faptul că există mai mult de un milion de astfel de cazuri în fiecare an. Și de aceea acest acord este un pas în direcția bună. Dacă el va fi acceptat, atunci se pot preveni multe dintre aceste răniri. În practică, înseamnă că lucrătorii vor avea un mediu de lucru mai sigur, mai sănătos și vor fi protejați de astfel de boli cu transmitere hematogenă care ar putea să fie cauzate de aceste răniri. Deși Există și anumite neclarități în definițiile din acord. Consider că se va face tot ce se poate pentru ca partenerii sociali să ofere toate informațiile necesare, astfel încât Consiliul să adopte această directivă. Aș dori să subliniez de asemenea faptul că un acord între angajatori și angajați este un uh, instrument juridic european unic care nu are precedent la nivel național. Această formă de autoreglementare încheiată de către părțile care sunt afectate, de fapt, de acest instrument prin adoptarea sa, este un exemplu de reglementare europeană. Nu, este, nu se aseamănă cu mecanismul de reducere a CO2-ului sau armonizarea sectorului serviciilor, unde multe întreprinderi trebuie să uh, respecte regulamentele care sunt impuse de către noi și de către statele membre. Mulțumesc, domnul Mațalca, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc raportorilor noștri. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei Lin și doamnei Berez pentru această propunere de rezoluție excelentă. Pro, apropo, eu sunt medic și aș putea să vă spun că noi la Parlamentul European suntem uh, conștienți de nevoia de a-i proteja mai bine uh, pe cei care lucrează în mediul uh, spitalicesc de răni provocate de aceste obiecte ascuțite. Uh, deci uh, proiectul de rezoluție mi se pare foarte bun. Însă ce mă îngrijorează este ritmul foarte lent uh, al progreselor uh, înregistrate de Comisia Europeană. Au trecut 5 ani de când a fost uh, inițiată prima măsură și iată, 5 ani mai târziu, după ce Parlamentul European și-a adoptat rezoluția cu privire la cerințele mitime privind legislația care are ca scop prevenirea Uh, infecțiilor hematogene prin rănire a lucrătorilor, iată, nu s-au făcut uh, progrese importante. În ultimii ani, împreună cu colega Lim, am lucrat pentru acest proiect de rezoluție și de aceea vă uh, recomand să sprijiniți toate măsurile propuse de acest proiect de rezoluție și sunt pentru cea mai bună prevenire a astfel de răni. Vă mulțumesc! Doamna Chartier, doamna, două minute. Comisar, uh, madame le Domnule președinte, domnule comisar, doamnă raportor, dragi colegi, mă bucur că astăzi discutăm această propunere de directivă privind uh, prevenirea rănilor cauzate de obiectele ascuțite. Pentru că avem o problemă pe care trebuie să rezolvăm cât de repede. Știm cu toții cât sunt de importante și ce consecințe dramatice au aceste răni. Domnule comisar, uh, am încredere că veți găsi o soluție pentru a aplica rapid acest acord care ne permite să avansăm în acest domeniu. Mulțumesc doamnei Lin pentru tot ceea ce a făcut. Mulțumesc și domnului Hughes pentru că este de responsabilitatea noastră de parlamentari europeni să ne asigurăm că concetățenii noștri vor fi protejați. E vorba de cei care lucrează în domeniul sănătății, despre cei uh, care lucrează în domeniul curățeniei, de personalul închisorilor, dar e vorba și de persoanele care lucrează în școli, în domeniul medicinei școlare, dar uh, Cred că e vorba de o problemă, o chestiune de educare a tuturor concetățenilor noștri care nu trebuie să, să impună riscuri uh, exagerate persoanelor care oferă îngrijiri și care se confruntă cu aceste riscuri uh, de înțepare sau tăiere. Parlamentul European și raportorii trebuie să se asigure că textul va fi cu adevărat aplicat în toate statele membre și trebuie să rediscutăm în mod regulat modul în care aceste texte vor fi aplicate. Ne angajăm, este de responsabilitatea noastră să o facem și cu toții trebuie să sprijine aceste măsuri. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Rapti. Ευχαριστώ κύριε Θέλω Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în mod special uh, eurodeputaților uh, care sunt aici de mai multă vreme, uh, doamnei Lin, domnului Hughes, tuturor raportorilor din umbră. Eu sunt un membru mai nou aici, dar eu uh, am ajuns în momentul în care majoritatea activității fusese deja desfășurată și mă privește perso- personal această temă pentru că soțul meu este medic și acum ceva vreme a fost uh, uh, a trecut printr-un astfel de, printr astfel de situație în care s-a rănit cu un ac și știu ca, cât de greu este să treci printr-o astfel de situație, să te temi că s-ar putea să contractezi o boală. Au fost niște uh, zile foarte dificile până când am primit rezultatele. De aceea doresc încă o dată să mulțumesc foarte, foarte mult celor care s-au implicat și să vă spun că sunt foarte mulțumită pentru faptul că pentru prima dată Asociația Angajatorilor uh, și cea a uh, angajaților au reușit să se așeze la masă și să încheie acest acord. Am în realitate sentimentul că Uniunea Europeană își pune în aplicare obiectivele și, într-adevăr, ia decizii împreună cu cetățenii pentru cetățeni. Și vreau să vă reamintesc ceva ce s-a spus deja, dar cred că este un lucru foarte important. Trebuie uh, repetat. Un milion de răni cauzate de ace și de obiecte ascuțite pe an. Trebuie să subliniem faptul că Parlamentul European a jucat un rol foarte important din 2005. Uh, din 2005 se ocupă de acest uh, uh, acord, de acest domeniu și, pe de altă parte, în acest domeniu există o lipsă de personal care se simte acut și în țara mea, în Grecia. Și trebuie să milităm pentru ca această directivă să fie pusă în aplicare cât mai repede, pentru că este o decizie care, într-adevăr, aduce o contribuție reală și pentru obiectivele sociale ale Uniunii Europene. Aici se include și creșterea gradului de ocupare. Comisia a spus de scurtă vreme, chiar aici în Parlament, despre, prin președintele Comisiei, că acest sector al locurilor de muncă că se vor face niște, să să întreprinde niște acțiuni în vederea creșterii locurilor, numărului locurilor de muncă și trebuie într-adevăr să punem în aplicare aceste vorbe și am să închei imediat. Aș dori să le urez mult succes tuturor celor care vor uh, lupta în continuare în acest uh, sens, domnului comisar de asemenea, și aș dori să mai spun că domnul Cercas, care are foarte multă experiență, a spus uh, mai înainte că a trebui într-adevăr să aveți un bun început în activitatea dumneavoastră și eu vă doresc exact același lucru, pentru că este foarte important E foarte important să avem abordarea potrivită aici. Um, să ne preocupe într-adevăr uh, nevoile persoanelor din aceste sectoare, pentru că cetățenii noștri așteaptă acest lucru de la noi. Mulțumesc acum, doamnă Rosuli, două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vorbesc despre experiența mea personală. Am lucrat în spital timp de 15 ani și o perioadă am lucrat chiar în sala de operație. Și eu personal m-am, uh, m-am înțepat cu ace și alte instrumente care ar fi putut să fie infectate și mi-aduc aminte uh, cu câtă teamă am așteptat rezultatul uh, analizelor, precum și perioada așa numită fereastră dintre contaminare și eventuala manifestare a bolii Tocmai având în vedere această experiență, cred că este important să votăm această rezoluție care dă în sfârșit valoare juridică a acordului în ceea ce privește securitatea și protecția, stabilind standarde minime pentru toți cei care lucrează în domeniul spitalicesc. Sectorul spitalicesc reprezintă 10% din forța de muncă din Uniunea Europeană. E vorba de 1.200.000 de de cazuri pe an um, de um, înțepare accidentală și de multe ori persoana respectivă uh, abandonează profesia medicală. Se consideră că 2,5% din cazuri uh, pot uh, să devină HIV și în 40% din cazuri în diferite forme de hepatită B și C. Având în vedere riscurile grave și numeroase cu care se confruntă profesiunea sanitară, ea este considerată puțin atrăgătoare. De aceea avem o carență de personal în ultimii ani. Având în vedere și costul, pentru structurile sanitare care trebuie să se confrunte cu aceste situații de stres, cărora se, sunt supuși uh, lucrătorii sanitari în uh, diferitele faze de control, precum și uh, protocoalele în următoarele șase luni de după, um, de, de după accident, precum uh, și îngrijirile persoanei care a contractat boala. Uh, dacă riscul accidentului eh, poate să fie redus sau este evitabil, trebuie să se ia toate măsurile de prevenire necesare. Trebuie ca angajatorul eh, să decidă să ia aceste măsuri și lucrătorii să le respecte. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Czarnecki. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, Discutăm astăzi un subiect care ia amploare și va deveni o adevărată problemă în sectorul medical. Aș dori să vă dau câteva date statistice. În Uniunea Europeană există aproximativ un milion de cazuri anuale de astfel de accidente de accidente provocate de ACE. În America, 320.000 de astfel de cazuri. Uh, spun, uh, europenii spun că datele americanilor sunt uh, în mod voluntar subestimate. Trebuie să ne referim că la, la faptul că există, pe de o parte, personalul medical care este afectat, dar nu se vorbește suficient de pacienți, pacienți care și ei pot fi astfel răniți și trebuie să ne dăm seama că în spatele acestui, uh, uh, acestui uh, mister, asupra acestei informații care nu este dezvăluită, se află sume imense care ar putea fi plătite ca despăgubiri pacienților. E adevărat că prevenirea, s-a spus, este foarte importantă în acest domeniu, pentru că întotdeauna este mai ieftin să previi o boală decât să o tratezi. Cred că această rezoluție merită sprijinul nostru și este o reacție foarte bună la solicitările pe care le primim din partea uh, sectorului de servicii uh, medicale cu atât mai mult cu cât acest sector este în plină uh, expansiune. Cheltuielile medicale cresc și ele. Casele de asigurări medicale, dar și pacienții ne solicită ajutorul. Sprijinul uh, grupului meu politic este foarte important și considerăm că prin această rezoluție putem să facem față unor provocări actuale și putem să uh, întâlnim uh, nevoile pacienților și a lucrătorilor. Președintele, la procedura Catch the Eye, S-au, închis doi vorbit- s-au scris doi vorbitori. Papa Nicolau, în primul rând, are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am vrut să iau cuvântul astăzi pentru că doresc să felicit pe toți raportorii și pe toți cei care au uh, fost implicați în această discuție. Europa trebuie să se apropie mai mult de cetățeni. Spunem acest lucru în mod repetat și cred că în acest caz am reușit să o facem. Am vorbit cu un prieten de-al meu, un tânăr medic, și la sfârșit mi-a spus dar acest, uh, discuția asta pe care o aveți în Parlamentul European este una decisivă. Trebuie să le explicați cetățenilor ceea ce faceți. Prevenția este foarte importantă. Informarea tuturor celor care lucrează în spitale uh, cu privire la pericolele la care sunt expuși uh, este de importanță decisivă. Trebuie să le explicăm tuturor că dacă lucrează atât de multe ore, sub presiune, um, când ai tot felul de, de probleme, atunci uh, acești oameni trebuie măcar să fie protejați prin niște măsuri de prevenție. Avem nevoie de personal sănătos în spitale, doamnelor și domnilor, astfel încât și noi, în cazul în care ajungem acolo, să putem fi tratați cât de bine posibil. Și, de asemenea, acești oameni trebuie să fie tratați în mod optim. Mulțumesc, doamna Kadenbach, un minut. In unserer Politik muss în, poliția noastră, în politica noastră, obiectivul trebuie să fie acela de a crea niște condiții cadru care să uh, le ofere cetățenilor europeni un nivel cel mai înalt nivel posibil de calitate a vieții lor, unde se include și ocuparea forței de muncă, dar nu trebuie să uităm faptul că locurile de muncă nu trebuie să îmbolnăvească pe oameni sau să le pună în pericol sănătatea. De aceea, prevenția uh, la locul de muncă și siguranța, sănătatea la locul de muncă sunt de foarte, foarte importante. Eu sunt convinsă că această directivă este um, una care este necesară de mult timp și că ea va crea aceste condiții necesare pentru oamenii care sunt expuși în fiecare zi la aceste pericole. Uh, viața lor va deveni mai sigură și cred că toți cetățenii europeni își doresc să vadă cât mai repede transpusă în realitate această directivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Comisia are cuvântul, domnule comisar. Thank you very much. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să spun că mă bucur că această propunere regăsește un sprijin atât de larg în cadrul Parlamentului. Îmi pare rău că procesul a durat mai mult decât ați fi dorit mulți dintre dumneavoastră, dar sunt absolut sigur că dialogul social trebuie să aibă un rol de jucat, trebuie să respectăm uh, punctul de vedere al partenerilor sociali, nu doar pentru a da legitimitate deciziei, dar ajută și în aplicarea ei, pentru că cei care participă um, în uh, formarea noii reguli pot participa la aplicarea ei um, cu succes. Nu uităm că există un document între partenerii sociali pentru a clarifica acordul cadru și aplicarea sa. Deci sperăm și putem fi siguri că acesta va juca un rol semnificativ în uh, Consiliu, <coughs> în adoptarea în Consiliu și astfel se va putea răspunde unor uh, îngrijorări legate de aplicare. Am observat că sunteți interesant și de urmărirea, monitorizarea rezultatelor pe termen lung. Este important, într-adevăr, să vedem um, cu cât succes se va, va încununa această nouă directivă. Vă atrag atenția asupra faptului că partidele semnatare trebuie să evalueze aplicarea acestei decizii la, după 5 ani de la aplicarea său. Deci, s-a deci într-adevăr monitorizarea aplicării și schimbările aduse de acest text. Acestea trebuie să fie punctul de plecare dacă vreuna dintre părți doresc să modifice acordul. Aș dori să spun în încheiere că, având în vedere că este doar a doua zi de când a fost aprobată noua comisie, comisie și câțiva vorbitori au spus acest lucru, Doresc să spun și eu că, într-adevăr, este foarte important ca Comisia să, nu uit, să nu uite grupurile sau profesiile care nu pot uh, să își facă vocea auzită, care uneori au fost ignorate sau lăsate deoparte și sectorul medical este cu siguranță un sector important căruia trebuie să-i dăm importanța necesară. Nu e vorba doar de lucrătorii din domeniul spitalicesc care se confruntă cu riscul acestor uh, răni. Știm de asemenea că muncesc foarte mult, au programe de lucru foarte încărcate, deci nu trebuie să uităm aceste grupuri uh, care sunt foarte importante pentru societate, mai ales în momente de criză când, având în vedere că consolidarea fiscală va afecta condițiile de lucru al acestor profesii. De aceea nu trebuie să le uităm și nu le voi uita. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule comisar! Sunt... Eh, mulțumim tuturor celor care au inițiat această dezbatere și să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. S-a încheiat dezbaterea și votul va avea loc astăzi la ora 12.